va rămâne un subiect la ordinea zilei. În ceea ce privește procedura declanșată în temeiul articolului 7, la ora actuală nu putem anticipa rezultatul deliberărilor Consiliului. Toate evoluțiile recente în materie legislativă din Polonia sunt monitorizate îndeaproape astfel încât Consiliul să poată beneficia de o imagine amplă și actualizată a situației de pe teren pe care să o ia în calcul în uh, deliberările sale. Mulțumesc! Mulțumesc pentru în încheierea dezbaterii. Vă comunică să înaintat o propunere de, rezol- de rezoluție din partea a cinci grupuri politice referitoare la audierile în curs în temeiul articolului 7 în cazul Poloniei. Dezbaterea referitoare la acest punct se încheie, votul va avea loc mâine. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de declarații ale Consiliului și Comisiei referitor la redeschiderea urmăririi penale în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu abuzul de fonduri ale Uniunii și potențialul conflict de interese. În numele Consiliului dau cuvântul doamnei Brinea. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you again. Vă mulțumesc din nou. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, dau, doresc mai întâi să vă asigur că acordăm toată importanța felului în care fondurile europene sunt folosite și că cheltuirea acestora se face potrivit uh, principiilor gestiunii sănătoase. Sunt conștientă de ce a apărut în presă apropo de conflictul de interese și uh, folosirea fondurilor europene în Republica Cehă, mai ales de către primul ministru Andrei Babiș. Și știu că autoritățile din Cehia au demarat o anchetă. Înțelegeți că nu este locul Consiliului să facă comentarii despre o procedură judiciară în curs pe plan național. Trebuie să lăsăm uh, instanțele judiciare să-și facă uh, treaba. Sunt de asemenea conștientă de faptul că la comisie, așa cum s-a spus în plana din decembrie, s-a făcut un audit și am să ascult ce are de spus comisia astăzi pe această temă. Suntem de acord că este deosebit de important să avem mecanisme solide pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene și să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți într-un mod legal și adecvat. Consiliul sprijină așadar diferitele inițiative care permit consolidarea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, ca de exemplu crearea parchetului european, care uh, își va intra în funcție anul acesta sau Uh, um, pedepsirea um, la nivel penal a uh, deturnării și folosire în mod uh, inadecvat a um, fondurilor europene. Aștept acum cu nerăbdare declarația Comisiei și intervențiile deputaților. Mulțumesc. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul comisar Sinchevicius. President, honorable members, thank you for the opportunity for Domnule președinte, stimați membri, vă mulțumesc pentru oportunitatea dată Comisiei de a vă prezenta situația actuală. Trei puncte aș dori să încep să menționez clar de la bun început. În primul rând, Comisia are toleranță zero pentru fraudă și utilizarea abuzivă a fondurilor europene. În al doilea rând, Comisia întotdeauna uh, dă curs și analizează uh, Uh, acuzațiile de conflict de interes uh, din orice stat membru. În al treilea rând, Comisia ia măsuri extinse și cuprinzătoare și coordonate pentru a evita conflictele de interes din Republica Cehă și pentru a le ancheta care sunt uh, faptele și unde ne aflăm în, uh, situația, în uh, ceea ce privește procedura de audit. Comisia în ianuarie și februarie 2019 a făcut audituri în Republica Cehă. Aceste audituri țin de Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul Euro, European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Suntem în diferite etape ale procedurii în momentul de față. Auditurile pentru Fondul Social European și Fondul European de Dezvoltare Uh, rurală sunt în etapa de follow-up. Raportul de audit final uh, oferit uh, procedurilor cehe nu include concluziile finale pentru Fondul Social European și pentru FEADR. Conținutul acestor rapoarte va rămâne confidențial până când procedura va fi fost încheiată, deci până când Comisia va fi luat deci, o decizie finală. Drept urmare, Um, apoi vom vedea uh, care va fi follow-up-ul. Comisia uh, pentru uh, celelalte dosare și-a prezentat scrisoarea de concluzie și recomandări pentru a se evita conflicte de interes în viitor. Următoarea etapă este o reuniune bilaterală pentru autori- cu autoritățile cehe. Pentru toate fondurile, întreaga procedură până la uh, adoptarea unor eventuale pro- uh, corecțiuni financiare va, poate dura până la 24 de luni. Mm, proporționalitatea este esențială. Comisia trebuie să uh, se asigure că, propusul, că procesul este unul robust. Comisarul Oettinger și domn, comisarul Han au uh, împărtășit, au partajat informații cu Comisia de Control Bugetar din acest Parlament, dar în mod confidențial, deci nu pot să uh, vă dezvălui nimic astăzi. Vă asigur că pe măsură ce auditurile continuă, uh, bugetul european este protejat. Nu se fac uh, plăți din bugetul european sub fondurile de investiții și structurale um, care ar putea să fie afectate de conflicte de interes. În ceea ce privește FEDER, Comisia nu uh, rambursează uh, în cazurile unde ar putea exista un uh, conflict de interes. Acum câteva cuvinte în ceea ce privește proiectul NEST. Comisia a reacționat. În decembrie 2017, Olaf și-a încheiat ancheta și a recomandat Comisiei să recupereze suma totală. De asemenea, Olaf a uh, recomandat uh, autorităților uh, judiciare din Cehia să țină cont de rezultatele anchetei OLAF. Autoritățile europene au recuperat fondurile de la beneficiari, ceea ce înseamnă că nu a existat un impact asupra bugetului european, dar nici asupra celui național. Ancheta judiciară actuală este de competență exclusivă a autorităților cehe. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește situația cu privire la alte state membre, Comisia va continua să urmărească acuzele de uh, conflicte de, ne- de interese nerezolvate în alte state membre. De asemenea, Comisia oferă sprijin tuturor statelor membre pentru a implementa măsuri pentru evitarea conflictelor de interes. Mulțumesc foarte mult. A solicitat cuvântul domnul Zdehovski. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați reprezentanți ai Consiliului. Deși această dezbatere ține de audieri și de anchete, haideți totuși să abordăm o privire mai degrabă generală, să ne gândim care sunt principiile Uniunii. În repetate rânduri, domnul comisar Han ne-a asigurat că există condiții egale pentru toată lumea. Dați-mi voi să vă spun cum stau lucrurile în Republica Cehă când se petrece când se are loc o greșeală în ce privește utilizarea fondurilor, fondurilor Uniunii Europene. De îndată se realizează un control, iar dacă legislația ceh a fost încălcată, se deschide o anchetă. Însă acest lucru nu s-a întâmplat de această dată. S-a întocmit un nou regulament primul ministru a participat uh, la elaborarea acestei uh, legislații pe când era ministru de finanțe. Ori acum când dumnealui e uh, prim-ministru, nu putem aplica aceast, acest act legislativ. Consiliul a spus că nu se va implica în ancheta în curs. Bineînțeles, respectăm acest lucru, însă avem nevoie de o declarație cât se poate de clară, fără echivoc, referitor la situația de față și ar fi trebuit să beneficiez de un minut și jumătate. Așa că nu știu dacă chiar mi-am terminat timpul alocat. Doamna Lara Wolters acum. Yes, thank you. Da, Vă mulțumesc. În noiembrie, aproape 200.000 de oameni au protestat împotriva primului ministru Babiș în Praga, după care domnul Babiș a insistat că aceste proteste, precum și ancheta din partea Comisiei Europene, fac parte dintr-un complot nedemocratic împotriva persoanei sale. Eu uh, sunt uh, total împotriva acestei teorii a conspirației. Uh, primul ministru nu și-a îndeplinit datoria, mai ales datoria față de cetățenii europeni care cereau justiție. Auditul din decembrie pe care l-a făcut Comisia este cât se poate de obiectiv și demonstrează că primul ministru se află într-un conflict de interese vădit pentru că folosește banii contribuabililor pentru interese private. Avem nevoie ca noul mecanism de stat de drept să fie creat ca să se garanteze independența organelor naționale pe care trebuie să se bazeze Uniunea Europeană. Haideți să-i apărăm pe cetățenii cehi astăzi și să facem în așa fel încât bugetul european să nu aibă de suferit de pe urma autocraților. Acum, doamna vicepreședinte Șaranțova. Michael. Děkuji, pane předsedající. Kdo mne zná, řada... Mulțumesc, domnule președinte. Cei care mă cunoașteți și sunt mulți dintre acești colegi în sală. Știu că n-am fost niciodată împotriva unei dezbateri constructive pe orice subiect. Însă pentru ca o dezbatere să fie constructivă, ea trebuie să se bazeze, să aibă o fundație solidă. Sunt multe uh, animozități, unele chiar personale, care par să reiasă astăzi. Practic, uh, aducem la nivel european o dezbatere națională. Despre ce e vorba? În ceea ce privește auditul, domnul comisar a spus-o, există un proces standard, o procedură între Comisie și Republica Cehă. Pe toate celelalte subiecte, autoritățile cehe fac ceea ce ar trebui să și facă din punct de vedere juridic. Justiția cehă funcționează așa cum ar trebui să o și facă, fără să fie afectată, iar aceste procese vor continua, în ciuda acestei dezbateri din Parlament. Ceea ce înseamnă că punctul de azi de pe ordinea de zi este complet irelevant și nejustificat. Și trebuie să spun că această dezbatere este totuși politică și este rezultatul eforturilor unora dintre colegii cehi. Faptul că Parlamentul European a fost atras într-o uh, dezbatere uh, politică cehă este neadecvat și ne afectează credibilitatea. Mulțumesc. Doamna von Cramon Taubadă la cuvântul. Stimate domnule președinte, dragi colegi și colegi, situația în Republica Cehă este deosebit de neliniștitoare. Una din cele mai bogate persoane din Republica Cehă, Andrei Babeș, decide referitor la politica acestei țări și decide în același timp la Consiliu cine are putere referitor la politica agricolă comună. E un interes de conflicte, clar, însă nu ar trebui să ne lăsăm păcăliți. Babeș nu este problema, e doar o simptomă este peste tot în țară, implicat peste tot în politică, preia tot mai multe uh, Um, media în plus are interese economice și în alte state, din, începând din Ungaria până în Slovacia, până în Germania. E totuși doar unul din nenumărații oligarhi care s-au îmbogățit grație banilor de la Uniunea Europeană. Șocant este însă că nu știm în ce măsură Babiș și alți oligarhi au profitat de pe urma bugetului Uniunii Europene, pentru că nici Comisia, nici statele membre nu au informații suficiente pentru a putea urmări unde, cum ajung banii de la PAC sau de la fondurile structurale. Avem nevoie de mai multă transparență, avem nevoie de un sistem care ne permite să punem capăt acestei alocări greșite a subvențiilor UE cu reguli clare pentru evitarea conflictelor de interese, pentru licitațiile publice, pentru că, în caz contrar, nu vom face altceva decât să menținem acest sistem în viață. Dacă nu facem ceva, pentru a-i aduce la lumină pe adevărații proprietari de teren, nu vom rezolva problema. Democratizarea după căderea comun- comunismului au um, creat mulți proprietari de terenuri în Europa și se dovedește că foarte de, de foarte multe ori de profitat de pe urma acestei privatizări a, a avut și um, a, a fost uh, elita politică, pentru că ea deținea puterea. Iar Uniunea Europeană nu face altceva decât să agraveze această nedreptate istorică, pentru că în marea majoritate a țărilor plățile directe nu merg la adevărații proprietari de terenuri. Mulțumesc. Domnul Ivan David. Mai sunt příznivec eh, premiera České republiky. Nu sunt fanul primului ministru Babiš, dar ce contează pentru mine este respectarea democrației. El uh, a, a avut privilegiul să facă o facultate de comerț internațional, după care a aderat la Partidul Comunist, a cooperat cu serviciile secrete, deci îndeplinește toate condițiile ca să reprezinte Republica Cehă în străinătate și să ne reprezinte cu brio comunismul. După valurile de privatizare din anii 90, a reușit să acapareze uh, infrastructuri industriale majore și terenuri și a cumpărat o bună parte din presa din Cehia. Și pentru că este un uh, om de afaceri talentat și pentru că nu avea probleme cu concurența, a reușit apoi cu proiectul său politic să intre în Parlamentul Ceh și apoi să devină membru al guvernului, după care a câștigat alegerile generale și a devenit prim-ministru. Companiile sale au primit finanțare din fondurile europene pe scară largă. Opoziția l-a forțat să uh, uh, creeze un uh, trust fund. Deci, un fond fiduciar și el a creat o companie care a fost activă în um, industria de um, entertainment și aș putea să continue această listă, dar mie mi se pare cel mai bine să lăsăm um, autoritățile judiciare să se pronunțe. Preferințele primului ministru Uh, să știți că nu afectează prea mult uh, pe alegătorii domnului Babiș, pentru că dacă s-ar prezenta din nou la alegeri, le-ar câștiga. Din păcate, sistemul Uniunii Europene permite corupția pentru că acceptă subvențiile acordate firmelor private în loc să respectăm regulile de piață. De fapt, depindem de uh, sprijinul financiar european, ceea ce face ca sistemul acesta de corupție să fie perpetuat și metodele totalitare încă continuă. Omarji. Mulțumesc, domnul Omarji. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule comisar, să o spunem verde în față. Există uh, corupție cu fondurile europene. În calitate de, comisie, de președinte al Comisiei pentru Dezvoltare, uh, consider că trebuie să se lupte împotriva um, abuzului de, um, cu fonduri europene, pentru că asta ne afectează credibilitatea și afectează încrederea în instituțiile europene. Și întotdeauna voi fi de partea dumneavoastră pentru a apăra um, instituțiile europene, astfel încât, la fel cum uh, vă voi susține pentru a uh, urmări uh, eventuale conflicte de interes și acuze de corupție din Republica Cehă. Am creat un parchet european pentru a îmbunătăți această luptă. Procurarea șefă, doamna Căveși, tocmai a fost numită. Și ce am aflat? Că mijloacele și resursele alocate nu sunt la înălțimea luptei ce trebuie dusă. Tocmai de aceea trebuie să luptăm pentru independența bugetară a parchetului european. Parchetul european nu va fi niciodată complet independent și nu va putea niciodată să își atingă obiectivele decât dacă are resursele necesare pentru a duce această luptă esențială împotriva corupției cu fonduri structurale, cu fonduri din uh, politica agricolă comună. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Holmeier, președinta Comisiei de Control Bugetar. Domnule președinte, stimată președinta Consiliului, stimate domnule comisar, înainte de toată, stimată colegă Hananțova, această dezbatere nu e o dezbatere internă din Republica Cehă. A fost necesar să-i explic și altor colegi acest lucru. Pe mine nu mă interesează cum se desfășoară, cum procedează justiția în Republica Cehă, pentru că noi nu dezbatem aici și nu atacăm procedurile judiciare, ci am uh, totuși două rugăminți uh, de sprijin pentru adresate Comisiei și Consiliului, înainte de toate. Um, fondurile din partea Uniunii Europene nu ar trebui să alimenteze structuri oligarhice. Uh, să evităm conflictele de interese, așa cum prevede articolul 61. Haideți uh, să ne gândim înainte de toate la adoptarea unei legislații anti-oligarhi, să solicităm acest lucru, să le explicităm cât se poate de clar. Și în al doilea rând, trebuie să vedem cât de multe fonduri de la Uniunea Europeană poate percepe o persoană individuală într-un anumit interval, pentru că atunci când o persoană primește 100, 200, 300 de milioane de euro și altele poate abia 5.000 de euro, atunci uh, disparitatea e mult prea mare. Doamna Encir. Vă mulțumesc, domnule președinte. Redeschiderea urmăririi judiciare a primului ministru din Cehia mi se pare o veste bună. Banii contribuabilor europeni nu trebuie să fie folosiți pentru a comite fraude. Dacă ai comis o fraudă, trebuie să te aștepți să dai seamă în fața unei instanțe. Și totuși este o problemă majoră. Vorbim aici despre corupție. Corupția care există în Uniunea Europeană, ce a făcut primul ministru ceh, nu este decât un exemplu de corupție, de uh, înșelătorie, de abuz de interese. Astfel de fapte sunt comise și în alte state membre. Mi se pare de aceea deosebit de important ca Comisia Europeană să se achite de sarcina care îi revine și să-și ia foarte în serios um, treaba, să lupte împotriva corupției. Resursele noastre comune trebuie folosite uh, pentru a consolida democrația, nu pentru a uh, umple buzunarele oamenilor corupți. Toleranță zero. Numai astfel vom reuși să rămânem uniți. Mulțumesc, domnul Knotek Andrei. Arată rád uvedu na pravou míru. Pan premiér Babiš inicioval vznik protikorupčního hnutí ANO v roce 2011. Mulțumesc. Domnul Babiš a lansat mișcarea în 2011 pe o platformă anticorupție Subvențiile despre care vorbim au fost date în 2008, însă procedurile au fost lansate în 2015. Și mai există uh, și uh, anul trecut uh, s-a suspendat urmărirea penală, apoi s-au dat informații suplimentare, iar acum există discuții între Comisie și statul membru. S-a spus că politizarea dezbaterii este de nedorit. Domnul prim-ministru și-a pus companiile într-un fond fiduciar, însă există un dezacord cu privire la definiția conflictului de interese. Parlamentul European este duce o dezbatere care ar trebui să fie dusă la nivel național. Mulțumesc, are cuvântul domnul Pexa. Eh, Vă mulțumesc foarte mult. E dificil să mai spui ceva nou după dezbaterile referitoare la Ungaria și la Polonia. Cred că Andrei Babeș ar trebui să fie ultimul semnal de alarmă care să ne dea de înțeles că a venit vremea să eh, acționăm, pentru că mecanismul nostru de control uh, în ceea ce privește neregulile financiare din Uniunea Europeană nu e suficient de bun, pentru că el pur și simplu a eludat aceste reguli și a transformat uh, întreprinderile într-un fond fiduciar uh, și poate anula oricând aceste societăți. E un truc de-a dreptul uh, simplist și de bază. Dar haideți să privim cea de-a doua parte a lucrurilor. Este proprietarul uh, una din uh, cele mai mari conglomerate economice din uh, Republica Cehă primește o parte importantă din fondurile UE, folosește acești bani pentru a-și menține și răspândi influența în țară. Uniunea Europeană, practic, a plouat cu bani asupra companiei sale Agrofarm. În acest fel, nu beneficiază de protecție doar Andrei Babes, ci și alți politicieni sau oameni de afaceri din alte țări. Acum, dacă vorbim de măsuri serioase, avem nevoie de unanimitate, însă, din păcate, acești oligarhi se apără între ei. Domnul Blaș, are acum cuvântul. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, cetățenii din Republica Cehă s-au săturat de această dezbatere fără sfârșit despre primul ministru Babiș. Cu cât discutăm mai mult despre acest subiect, cu atât devine mai popular în ochii alegătorilor. Lăsați-vă pe seama instanțelor judiciare din Cehia, lăsați-le pe acestea să hotărască. Nimeni nu poate să arate cu degetul pe domnul Babi și să-i spună verde în față, ești vinovat. Cât timp nu ai fost condamnat, există prezumția de nevinovăție. Acest parlament este pentru egalitatea de gen și de aceea v-aș ruga să creați un comitet care va ancheta activitățile Comisiei Europene, mai ales uh, activitățile președintei Comisiei Europene, care de asemenea este bănuită de a fi implicată într-un conflict de interese în țara sa. Comisia ar trebui să ancheteze și acest caz și în urma anchetei ar trebui ca uh, fiecare să-și asume răspunderea politică care revine. Flanagan. Acum urmează domnul Flanagan. Um, Mulțumesc. S a spus mai devreme din partea unui coleg că există prejudecăți. Vă garantez că eu n-am niciuna. Tot ce îmi doresc este următorul lucru. Dacă s-au pierdut bani pe drum, vrem să-i recuperăm. Nu are nimic de a face cu prejudecățile. Oamenii strâng cureaua ca să-și plătească taxele care ajung aici și noi trebuie să ne asigurăm că e, banii ajung la, înapoi la oamenii potriviți. Am propus uh, reduceri uh, la uh, bugetul agri și pentru dezvoltare regionabilă pentru că și, și ele sunt acceptate pentru că cetățenii nu cred că banii ajung unde trebuie. Putem însă să creăm o arhitectură în, în procedura actuală pentru a ne asigura că este cât se poate de dificil ca banii să fie deviați de la ruta lor. Uh, fie că se întâmplă asta legal sau ilegal. Există uh, și căi legale de a obține fonduri europene în mod nejustificat și trebuie să le eliminăm. Mulțumesc, domnul Boneșan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, doamnă ministru. Fondurile Uniunii sunt bani de la contribuabil. Iată de ce avem obligația de a-i cheltui în mod judicios și de a ne asigura că sunt folosiți judicios. Orice țară care folosește în mod necuvenit aceste fonduri trebuie pedepsită, mai ales dacă vinovat este un prim-ministru. E un atac la adresa cetățenilor. Ce putem face înainte de toate? Să recuperăm banii și să ne, să ne asigurăm că toate sumele care fac obiectul anchetei vor uh, reveni la bugetul Uniunii Europene. Iată de ce am creat Biroul Procurorului European tocmai pentru a interveni cu firmeță în, aceste, în situații de acest gen. Este important ca Andrei Babiș să dea înapoi acești bani și nu cetățenii Republicii Cehe. Dacă s-a înregistrat uh, un delict, trebuie să ne asigurăm că acesta va fi anchetat dincolo de consecințele la nivelul justiției, uh, trebuie să discutăm și de consecințele politice pe care trebuie să și le asume partidul domnului Babiș, uh, care face parte din familia grupului Renew. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Liberațchi. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. am senzația că Consiliul a ajuns la concluzia că nu este un subiect uh, care îi interesează. Comisia a prezentat întreaga procedură și a spus, de asemenea, spre sfârșitul intervenției sale, că această procedură va mai dura încă 24 de luni. E prea lung. De ce o perioadă atât de lungă? Și Parlamentul ce face? Parlamentul lansează apeluri să se ia măsuri și așa mai departe. Dar vorbim despre bani, doamnelor și domnilor, despre bani. Nu vorbim despre politică, pur și simplu. Banii au fost cheltuiți conform regulilor sau nu. Dacă banii nu au fost cheltuiți conform regulilor, trebuie să fie rambursați. Nu e nevoie de o hotărâre a instanțelor judecătorești din uh, Republica Cehă în acest sens. E vorba despre regulile aferente fondurilor europene. Domnul Babiș este, se pare, un foarte bun om de afaceri. Mă întreb de ce. Domnul Cusar, acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte recunoscător și comisiei pentru faptul că are o poziție reținută față de aceste acuze și întrebări, în acest caz Babiș, în timpul atâtor, în timp ce au loc anchetele. Trebuie să așteptăm anchetele înainte să tragem concluzii privite pripite, mă scuzați. Pentru că dacă nu facem asta, în mod automat uh, ni se poate reproșa că ducem o dezbatere bazată pe invidie și nu ne putem permite asta. Și, de asemenea, uh, domnul, uh, să nu uităm că domnul Babiș are alte opinii decât Uniunea Europeană în ceea ce privește migranții, menținerea coroanei cehe și așa mai departe. Trebuie să fim neutri, să așteptăm anchetele și trebuie de asemenea să ne întrebăm dacă regulile pe care le-am stabilit mai sunt uh, potrivite sau dacă ne ar trebui să eliminăm subvențiile. Mulțumesc, domnul Sarvama. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliu, Comisie, vă rog să mă ascultați cu atenție. Ceea ce se întâmplă acum afectează în mod grav Uniunea Europeană. Dăunează enorm imaginii publice a Uniunii. În mod uh, teoretic, cazul Babiș nici măcar nu este singurul care are astfel de proporții. Știm numai ce, ce se întâmplă într-o țară, dar știm că nu este o excepție. Nu despre Babiș însă doream eu să spun ce am de spus. Asta vreau să spun. Dacă articolul 61 din regulamentul financiar nu este o bază suficientă, atunci trebuie să schimbăm lucrurile și asta rapid. Trebuie să avem competențe reale la nivelul Uniunii Europene pentru a pune capăt acestui fenomen. Iar parchetul european merită resursele necesare pentru a-și face treaba. Mulțumesc foarte mult! În momentul de față nu îl văd pe următorul vorbitor în sală, pe domnul Ciuhodaru, sau poate este, s-a așezat la alt loc. Se pare că nu este cazul. Atunci voi da cuvântul doamnei Vințic, noua președinta delegației austriece în Parlamentul European. Stimate colege și colegi, fraudă și corupție nu pot să-și aibă locul în Uniunea Europeană, pentru că le datorăm acest lucru înainte de toate contribuabililor. Trebuie să constatăm totuși un lucru, și anume că domnul Babi, domnul Babic a părăsit sala dar dacă tot vorbim de atacarea directă a unor întreprinderi, există totuși un conflict de interese între politică și mediul de afaceri. Eu, în calitate de antreprenor și politician, este clar că nu pot percepe uh, în timpul mandatului meu subvenții sau uh, nu pot participa la licitații publice pentru un uh, politician, dreptul penal nu se poate transforma în instanță morală. Asta nu înseamnă că putem aplica o dublă morală în uh, politică. Da, e nevoie de transparență, de clarificări, iar dacă sunt uh, de făcut rambursare, acestea trebuie făcute de îndată. Pentru că le datorăm acest lucru cetățenilor din Cehia înainte de toate. Vă mulțumesc, stimată colegă. Domnul Bogovici transparentno črpanje evropskih sredstev stvar posamezne države še posebej ne če se Este sarcina noastră comună să ne asigurăm că banii europeni sunt cheltuiți în mod adecvat. Nu este sarcina unui singur uh, stat membru. A scris chiar și New York Times despre corupție cu fondurile europene fondurile din, de, dezvoltare dura, de dezvoltare rurală și pentru agricultură nu sunt fonduri pentru oligari și baroni locali, sunt pentru uh, întreprinzătorii de la fața locului. Cred că ar trebui, de asemenea, să existe un plafon, astfel în, în politica agricolă și această sumă să fie atât de mică încât să se adreseze uh, exploatațiilor familiale și nu oligarhilor. Pentru că numai astfel vom reuși să uh, menținem uh, credibilitatea Uniunii Europene. Banii trebuie să fie folosiți în mod adecvat și ce nu este folosit astfel trebuie restituit. Domnul Pospișil. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Eu am impresia că discutăm uh, despre cazul lui Andrei Babiș doar pentru că a fost principalul beneficiar al fondurilor europene în Republica Cehă. Dar uh, să nu uităm că legislația europeană este cât se poate de logică. Nu mi se pare normal însă ca unul dintre cei mai bogați uh, cetățeni cehi să primească fonduri europene destinate IMM-urilor sau regiunilor. Vă rog frumos să facem în așa fel încât să ne asigurăm că ancheta se va desfășura uh, așa cum se cuvine și ca uh, și cetățenii să știe exact ce s-a auditat. Cetățenii au dreptul să știe uh, ce a făcut primul lor ministru, dacă a încălcat legea, dacă a făcut-o cum anume și de ce spuneți că este vinovat de conflict de interese. Însă dacă este vinovat sau nu, va hotărâ justiția cehă. Dar haideți să ne asigurăm că oligarhii nu mai au dreptul la fonduri europene. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, stimate coleg. Acum am ajuns la procedura intervențiilor spontane. Am primit doar o solicitare din partea doamnei Șoidrova. Vă rog domnule președinte. Dragi colegi, eu sunt deputată din Republica Cehă și nu îmi doresc să mai discut încă o dată despre cazul primului ministru Babiș. Pe de altă parte, îi înțeleg pe colegii mei care doresc să se asigure că fondurile europene sunt bine controlate. Comisia Europeană a spus de mai multe ori că a existat un conflict de interese și că s-au comis abuzuri cu fondurile europene de către companiile dumnealui fondurile uh, uh, acordate uh, proiectului Stocknest au fost însă rambursate și nu cred că uh, bugetul european sau bugetul național a mai fost afectat în vreun fel. Uh, de către primul ministru. Mi-aduc aminte foarte bine care au fost primele cuvinte pe care le-a uh, pronunțat primul ministru Babeș. Uh, citez, nu am nimic de a face cu acest proiect, nu mă privește niciun fel. Și imediat după ce a început uh, uh, urmărirea penală, și-a adus aminte că de fapt ea aparținea. Noi vrem o anchetă uh, cuprinzătoare pentru că bugetul european trebuie să fie protejat și nu trebuie să se comite abuzuri. Vă mulțumesc, stimate colegă. Acum dau cuvântul în numele Comisiei domnului comisar Sinkevicius. Vă rog, aveți cuvânt. Let me conclude. Dați-mi voie să încep prin a sublinia clar că la Comisie avem toleranță zero pentru fraudă și utilizarea abuzivă a fondurilor europene. Știu că acest Parlament sprijină Comisia în lupta sa împotriva corupției cu fonduri europene. Trebuie să ne, asigurim, să ne asigurăm că banii publici sunt cheltuiți în mod adecvat. Dați-mi voie să vă amintesc că Comisia a venit cu propunerea în mai 2018 referitoare la protecția bugetului european în cazul unor încălcări generale ale statului de drept în statele membre. Propunerea prevede un mecanism de a reduce sau suspenda finanțarea europeană în cazuri de probleme cu statul de drept. De exemplu, următoarea situație poate declanșa acest mecanism. Amenințarea la adresa independenței sistemului judiciar, decizia arbitrare sau ilegale ale autorităților publice, lipsa uh, căilor de atac eșecul în a, sau refuzul de a pune în aplicare hotărâri, judecăto- hotărâri judecătoresc și așa mai departe. Prioritatea Comisiei este să protejeze bugetul european. Toleranță zero avem față de uh, corupție în ceea ce privește conflictul de interes în, și acuzele în Republica Cehă. Uh, bugetul european este în totalitate uh, protejat. Uh, nu se fac niciun fel de plăți uh, către proiecte eventual vizate de acest conflict de interes. În ceea ce privește Fondul de Dezvoltare Rurală, Comisia nu rambursează autorităților cehe sumele ce țin de proiecte eventual afectate de acest conflict de interese. În ceea ce privește redeschiderea cazului în justiție la nivel național, ei bine, aceasta este competența exclusivă a autorităților cehe cum uh, autoritățile cehe au recuperat fondurile, nu a existat o, uh, un impact asupra bugetului european. Vom continua să protejăm bugetul european. Mulțumesc! Very much. Grazie mille. Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele Consiliului, are cuvântul doamna secretar de stat, Bernliac. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să repet cât de important este acest subiect pentru Consiliu. Trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt cheltuite în mod judicios respectând legea. Anchetarea penală ne revine procurorilor naționali și Biroului European Antifraudă și în curând Biroului Procurorului European. Am luat notă de îngrijorările dumneavoastră, cât și de recomandările din partea comisarului. Mulțumesc! Coala, vă mulțumesc! Îi mulțumesc secretarului de stat. Se încheie dezbaterea. Votul va avea loc în timpul sesiunii din uh, februarie. Acum, uh, pe ordinea de zi, este prevăzută declarația Comisiei referitoare la COP15, Convenția privind diversitatea biologică. Vă reamintesc, dragi colegi, că puteți folosi atât sistemul electronic cât și sistemul tradițional pentru a vă înregistra la intervențiile spontane sau la cartonașul albastru. Instrucțiunile vă stau la dispoziție la intrarea în sală. Dau acum cuvântul uh, din nou în numele Comisiei, domnule comisar Sinchevicius, vă rog. Domnule președinte, Doamnelor și domnilor deputați, în noiembrie acest Parlament a declarat urgență în ce privește mediul și clima. Incendiile devastatoare din Australia, incendiile din uh, Amazonia și din Siberia, secetele, inundațiile, sunt tot atâtea exemple triste care ne împing să luăm măsuri. Comisia Europeană ia totul foarte în serios și una dintre primele sale decizii a fost lansarea noului pact ecologic și crearea unui fond de tranziție justă. Doar așa vom putea face față provocărilor celor mai serioase din acest secol. Ne dorim să avem neutralitate în ceea ce privește mediul și de aceea Convenția asupra biodiversității este o etapă foarte importantă pentru că ne dorim să se ajungă la un cadru global pentru protejarea biodiversității. Noi sprijinim această ambiție. Pentru Uniunea Europeană înseamnă să dăm dovadă de exemplu și să ne stabilim propriile noastre angajamente. Strategia europeană pentru biodiversitate valabilă până în 2030, care va fi adoptată până în martie 2020, va include uh, obiective cifrate pe care și, uh, și le va fixa Uniunea Europeană trebuie să pornim apăsând pe pedala de accelerație și de aceea deja mâine <clears throat> cu ce se va adopta uh, în acest Parlament, uh, Parlamentul își va aduce contribuția la viitorul document al Comisiei. Nu ne mai putem permite să eșuăm. Știința ne arată foarte clar că dacă nu avem o abordare cuprinzătoare pentru a face față urgenței în domeniul mediului și în domeniul uh, climei, nu vom reuși. Să nu uităm acest lucru când ne pregătim pentru conferința părților, ca și atunci când ne ocupăm de noul pact ecologic. În ceea ce privește strategia globală pentru protejarea biodiversității după 2020, sprijinim solicitările Parlamentului de a avea un mecanism de punere în aplicare uh, consolidat și o finanțare adecvată. Avem nevoie de un ciclu constant de trecere în revistă a eforturilor luate pentru a reduce presiunea asupra biodiversității. Ar trebui să ajungem uh, la o învoială în ce privește un număr uh, scăzut de obiective de atins, ca de exemplu uh, acest 1,5% pentru care s-a obținut acord politic. Cum spuneam, ar trebui ca până în 2021 în sfârșit să se ajungă la acest cadru global pentru protejarea biodiversității și să sperăm că la conferința părților cu numărul 16 din 2022 să se discute doar amănuntele de punere în aplicare. Monitorizarea măsurilor luate ar trebui de asemenea să permită o evaluare a contribuțiilor naționale pentru atingerea obiectivelor fixate la nivel mondial. Un mecanism de revizuire a punerii în aplicare nu va face decât să permită un succes la aplicarea acordurilor internaționale pentru protejarea mediului, a biodiversității sau a oceanelor, de exemplu numai dacă vom avea uh, un tratat internațional pentru a proteja uh, mările, ne vom îndeplini unul dintre aceste obiective. Este de asemenea foarte important ca statele membre și Uniunea Europeană uh, la unison să răspundă uh, provocărilor mondiale și să dubleze finanțarea din partea țărilor dezvoltate pentru protejarea biodiversității. Trebuie să avem resurse naționale alocate pentru protejarea biodiversității și dați-mi voie să subliniez trei aspecte foarte importante în această privință. În primul rând, cheltuim mai mult pentru a subvenționa industria care dăunează biodiversității în loc să finanțăm uh, protejarea biodiversității. Ar trebui să renunțăm la aceste subvenții sau, dacă nu, să le refasonăm astfel încât acestea să fie consacrate conservării biodiversității, restaurarea ecosistemelor în general costă mai mult decât um, conservarea sau acțiunile de prevenire. Știm că cu cât uh, vom proteja mai bine biodiversitatea, cu atât uh, vom avea mai puține de făcut ca să restaurăm ecosistemele care au fost uh, afectate, deci ne va costa mai puțin. Și avem nevoie de uh, soluții care să protejeze natura și să-i crească rezistența, pentru că așa vom avea securitatea alimentară și a sănătății umane. Uniunea Europeană trebuie să dea exemplu. Cu alte cuvinte, trebuie să ne implicăm puternic pentru a proteja mai bine zonele uh, de biodiversitate care au fost afectate, să restaurăm ecosistemele degradate, uh, inclusiv în peisajele urbane și rurale, să uh, încurajăm gestionarea durabilă a pădurilor și a terenilor agricole și, de asemenea, să ne dăm seama că este vorba despre un obiectiv orizontal și să acordăm atenție deosebită teritoriilor celor mai îndepărtate de ce să nu creăm acum un mediu adecvat pentru totala punere în aplicare a legislației uh, deja în vigoare care protejează natura și de ce să nu avem și legislație nouă astfel încât protejarea biodiversității să devină un uh, obiectiv emblematic care să se bucure de finanțare adecvată. Următorul an va fi crucial, la fel ca și cadrul mondial pentru protejarea biodiversității. Numai dacă avem uh, suficiente fonduri prin intermediul PAC, a fondurilor regionale, a politicii de coeziune, Uh, și um, programelor precum uh, LIFE, uh, vom putea să avem suficienți bani pentru a proteja biodiversitatea și a restaura ecosistemele. Avem nevoie de o tranziție echitabilă. Va fi nevoie de transformări care să nu lase pe nimeni pe deoparte, ceea ce înseamnă că trebuie să-i ajutăm pe fermieri, pe cei care gestionează pădurile, pe cei care trăiesc din pescuit, să-i însoțim pe perioada de tranziție de asemenea, să nu exportăm uh, uh, daunele aduse biodiversității în, um, în afara granițelor noastre. De aceea, această strategie europeană la nivelul biodiversității trebuie să susțină reducerea uh, amprentei ecologice și reducerea folosirea celor substanțe care, de care știm că sunt deosebit de dăunătoare pentru biodiversitate. Și în plus trebuie să-i convingem pe partenerii noștri internaționali și pe diferitele părți interesate să ne, să ne se alăture în acest efort. De ce să nu ajutăm pe partenerii noștri ca să își apere mai bine biodiversitatea, să fie mai puțin dependenți de exploatarea um, anumitor zone unde biodiversitatea deja are de suferit? Ne dorim să trăim în armonie cu natura, pentru că altfel aceasta va dispare. Cum vă spuneam, anul următor va fi crucial. Știm cât de mult durează ca să implementăm legislația. Comisia este perfect conștientă de răspunderea care ne vine în acest mandat de 5 ani. Uh, Vin să vă și cu tărie că vom face tot ce putem ca să ne îndeplinim obiectivele comune. Aciula Baie, grazie mille, caro Aciula Baie, mulțumesc, domnule comisar. Începem acum cu intervențiile în numele grupurilor politice, în numele grupului uh, PPE. Dau cuvântul doamnei Evren pentru un și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. ONU luni a, pro- a propus să protejăm 30% din, pan- din planetă până în 2030. Pentru COP15 s-au stabilit 17 obiective pentru a uh, valoriza viața, pentru a reduce impactul asupra naturii și pentru a crea o legătură între climă și biodiversitate, care de fapt sunt uh, două părți ale aceleași medalii, care este supraviețuirea planetei noastre. Sunt cu totul de acord uh, cu toate aceste obiective. Acest proiect de document stabilește în sfârșit obiective precise, cifrate, cu moduri de a le atinge. Este și ceea ce cerem noi în rezoluția noastră, însă noi mergem și mai departe. Ne dorim ca aceste obiective să fie obligatorii din punct de vedere justif, juridic pentru a nu rămâne litera moartă. Să nu se întâmple ca uh, și să se creeze o legătură cu acordul de la Paris. Să acționăm, deci, pe teritoriul european invit Comisia Europeană să-și asume obiective uh, obligatorii și să își intensifice eforturile, să creștem uh, suprafața protejată, să facem investițiile necesare în știință și să ne susținem agricol, agricultorii, pescarii uh, și domeniul silvic pentru a trece la practici mai durabile. Uh, trebuie să sprijinim toate nivelurile și să, nu trebuie să așteptăm luna octombrie, trebuie să acționăm deja de pe acum. Mulțumesc foarte mult, stimată colegă. În numele grupului SND are cuvântul acum domnul Luena, două minute și jumătate. Sí. Eh, Mulțumesc foarte mult Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș vrea, înainte de toate, dacă vorbim de lupta împotriva schimbărilor climatice și, de asemenea, de protecția biodiversității, aș dori să-mi exprim recunoștința față de oamenii de știință și de activiști. Cred că trebuie să le recunoaștem efortul, pentru că, grație lor, se face o conștientizare de către opinia publică a situației actuale. Vă dau câteva date. Din 1900 a scăzut uh, densitatea speciilor de animale cu cel puțin 20%, cel puțin 40% din speciile de anfibieni, 40% din uh, coralii de recif și peste o treime din toate mamiferele marine sunt amenințate și insectele de asemenea. E cea de-a șasea extinție în masă a speciilor. Ce cred cetățenii Uniunii Europene? Conform ultimelor sondaje, 96% din aceștia afirmă că e necesar să se protejeze mediul înconjurător și că răspunderea ne revine nouă tuturor. Prin urmare, a proteja viața și a răspunde așteptărilor cetățenilor au reprezentat puncte uh, care ne-au permis să ne apropiem de această rezoluție. Foarte succint, în primul rând, tranziția ecologică trebuie să fie una echitabilă. Trebuie să împiedicăm generarea de noi inegalități. În al doilea rând, Um, impozitare ecologică, avem nevoie de un nou model fiscal verde. Cine poluează trebuie să plătească. Defrișări, punct foarte important. Uniunea Europeană trebuie să legifereze pentru a se asigura că lanțurile de aprovizionare nu încurajează defrișarea. Trebuie să combatem defrișarea ilegală a pădurilor. De altfel, raportoarea PPE a afirmat acest lucru, acordul cu China trebuie să aibă caracter obligatoriu pentru că altfel nu vom fi obținut nimic. Foarte important să creștem suprafața zonelor protejate 30% până în 2030, 50% până în 2050 și în ultimul rând să reducem procentul de pesticide folosite să ajungem uh, la o diminuare a pesticidelor folosite, pentru că, doamne și domnule, nu avem o planetă secundă, e singura planetă pe care o avem la dispoziție. Iată de ce specia noastră trebuie să ajute planeta când vine vorba de protecția biodiversității. Este foarte important ca rezoluția de mâine să fie una puternică pentru a putea merge în China cu o voce puternică pentru protejarea biodiversității. Vă mulțumesc foarte mult acum pentru grupul Renew Europe. Are cuvântul domnul Rodriguez Ramos, vă rog domnule eh, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Europa, Uniunea Europeană trebuie să facă față unor provocări fără precedent în ce privește mediul. Pierderea biodiversității este una dintre aceste provocări cum s-a mai spus deja, acum asistăm la o situație de-a dreptul urgentă, pentru că 73% dintre ecosistemele terestre din Uniunea Europeană și 40% din ecosistemele marine se află într-o situație de degradare și de risc. De aceea, acum a început o etapă de extinție masivă a mediului înconjurător în Uniunea Europeană, pentru că numărul de specii care dispar uh, zi de zi este, cum spuneam, fără precedent. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa în istoria uh, speciei umane și Parlamentul își exprimă sentimentul prin intermediul acestei rezoluții. Cerem Comisiei să fie cât se poate de ambicioasă atunci când va uh, fixa noua strategie pentru protejarea biodiversității. Și această ambiție să fie carta noastră de vizită uh, cu care vom merge la uh, conferința părților. Să cerem obiective obligatorii ca să protejăm cel puțin uh, 30% din planetă până în 2030 și cel puțin 50% din planetă până în 2050 și să existe obiective pentru a restaura zonele foarte degradate și habitatele foarte degradate sau acolo unde trăiesc specii pe care de extinție și să avem mai multe fonduri. Nu putem să fim mai ambițioși cu bani mai puțin. Cel puțin 10% din cadrul financiar ar trebui să fie consacrat protejării biodiversității. Și Trebuie de asemenea să lucrăm împreună cu toți cei care se pot ocupa de protejarea biodiversității sau au un rol hotărător. Agricultorii, pescarii noștri trebuie să fie partenerii noștri. Unul dintre obiectivele de la acordul de la Paris și din Green Deal vor fi atinse doar dacă vom fi ambițioși cu această nouă strategie de protejare a biodiversității. Vă mulțumesc acum în numele grupului Verzilor. Are cuvântul domnul Ninis, două minute. Gracias, uh, uh, Mr. President. The world's biodiversity is real. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, pierderea biodiversității este mâna omului. Nu numai că creștem, uh, că uh, scădem capacitatea de viață a biodiversității, prin uh, schimbările climatice, dar și prin multe alte moduri. Stilul nostru de viață afectează viitorul biodiversității, florei, faunei acestei planete. Uh, oamenii de știință ne avertizează că un milion de specii vor dispărea de pe suprafața Pământului dacă nu uh, acționăm uh, și asta până în 2030. Deci Convenția Părților în domeniul biodiversității COP15 trebuie să fie similară cu um, conferința părților unde s-a ajuns la acordul de la Paris. Avem nevoie de implementare, de procese obligatorii din punct de vedere juridic, astfel încât toate statele să-și crească zonele protejate și să își schimbe modul în care funcționează economia. Tocmai de aceea Parlamentul European sau verzii din Parlamentul European doresc ca 30% să fie um, zone protejate. La asta ar trebui să lucreze Comisia Europeană. Trebuie să arătăm că suntem dispuși să facem asta în Europa, ca deciziile să fie obligatorii din punct de vedere juridic. De asemenea, trebuie să restaurăm zonele afectate pentru ca aceste zone să revină la biodiversitatea pe, inițială. De asemenea, aș dori să menționez un ultim element etic uh, și care are de-a face și cu tehnologia umană. Există companii și organizații care dezvoltă uh, tehnologii care pot elimina uh, fauna, de exemplu, o populație întreagă de țânțari dacă este lansată în natură în mod prematur. Noi ne dorim un moratoriu pentru această tehnologie, să nu fie folosită într-un mod uh, care să aibă consecințe negative, imprevizibile și fără precedent. Mulțumesc. Are cuvântul acum în numele grupului